Tru Huang Nok privind statisticile europene și doresc să îi dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, stimați colegi, înainte de toate, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră și președintei comisiei, Sharon Bowles, cu care am reușit să lucrăm uh, umăr la umăr. Acest uh, raport se referă la regulamentul ce uh, reglementează statisticile europene. Obiectivul nostru principal este să consolidăm fiabilitatea statisticilor prin independența statisticienilor și transparența procedurilor. Nu doresc să vă reamintesc contextul în care ne aflăm, Uniunea Europeană, este zguduită de scandalul manipulării statisticilor uh, din Grecia. Și în codecizie am demarat mai multe reforme referitoare la fiabilitatea cifrelor, care este absolut necesară pentru reformele europene și pentru o bună evaluare a politicilor economice în cadrul pachetului de șase măsuri. În text Vom vota mâine trei subiecte cheie. În primul rând, consolidarea codului de conduită prin uh, angajamente de încredere în statistici între Comisie și statele membre. În al doilea rând, trebuie să se acorde competențe de investigație și de coordonare sporite Comisiei. În al treilea rând, trebuie să se consolideze independența Eurostat, iar Parlamentul trebuie să fie consultat cu privire la numirea directorului general al acestui organ. În legătură cu toate aceste puncte, am reușit să găsim un acord cu președinția anterioară a Consiliului și, deci, este vorba de textul pe care îl vom vota mâine. Din păcate, Comisia este împotriva acestui acord. Comisia face uz de competențele ce îi revin din tratate pentru a se opune și a cere un vot în unanimitate în Consiliu. Dorește să creeze în Consiliu o alianță împotriva acordului, formată din delegații care doresc consolidarea acordului cu delegații care doresc eliminarea lui completă. Astăzi, în Consiliu, avem un asemenea blocaj încât încât președinția nici măcar nu a reușit să obțină un nou mandat de negociere pentru a uh, urma, a putea urma discuțiile în trilog. Comisia consideră că prevederile de nivel național sunt insuficient de puternice. Însă, noi mergem dincolo de propunerea Comisiei în legătură cu multe aspecte, mai ales în ceea ce privește pe directorii institutelor naționale. Acordul prevede ca șefii de institute să realizeze linii uh, de orientare naționale pentru a garanta toate statisticile realizate de actorii de nivel național. Acest element este un progres care nu figura în propunerea Comisiei. Articolul prevede de asemenea respectarea egalității dintre femei și bărbați în numirea șefilor de institute naționale, ceea ce este iarăși un pas înainte față de textul Comisiei. Astăzi nu există niciun fel de majoritate pentru a merge în Consiliu mai departe pe anumite, pe celelalte puncte. Unele state membre consideră că deja s-a mers prea departe, însă acest compromis este cel mai bun posibil. Comisia este împotriva cerințelor Parlamentului în ceea ce privește consolidarea independenței Eurostat. Pentru noi, acest lucru implică neapărat consultarea Parlamentului înainte de numirea directorului general. E nevoie de proceduri de apel și de proceduri disciplinare transparente. Consiliul dorește să accepte aceste prevederi care reprezintă un progres, iar Comisia nu trebuie să se opună. Eurostat nu este o direcție generală a Comisiei, ci este, de fapt, Oficiul European de Statistică. Astfel necesită standarde de transparență și de independență mult mai mari. Aș fi dorit să vă prezint un acord finalizat de trialog, însă acest lucru nu este posibil din motivele pe care vi le-am explicat. Așadar, eu vă propun să adoptăm mâine textul primului acord împreună cu președinția și astfel să cerem Consiliului să ia poziție. Trebuie să facem progrese în Parlament ca să reușim să ieșim din acest impas. Și eu sunt gata să reiau negocierile imediat ce vom vota. În încheiere doresc să spun că sistemul statistic european se bazează pe cooperare și nu pe obligare. Comisia trebuie să ducă o muncă de convingere pe lângă statele membre pentru a se putea avansa către un sistem tot mai transparent și mai independent. Dacă negocierile vor eșua din cauza blocării impuse de comisie, pentru comisie acest lucru va fi un eșec politic major. Comisia și-ar pierde rolul de lider în domeniul sistemului statistic european. Sunt convins că Comisia va dori să fie constructivă și sper să mă pot baza pe Comisie ca partener în interesul general european. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Trebuie să vă atrag atenția asupra faptului că ați depășit timpul de vorbire cu un minut și jumătate. De aceea, la sfârșit, nu vom mai putea să vă acordăm decât 30 de secunde. Doresc acum să-i dau cuvântul domnului comisar Șemeta. Mulțumesc, domnule președinte, estimați deputați. Salut dezbaterile de astăzi. Am fost uh, foarte implicați în luarea unor decizii curajoase pentru construirea unei guvernanțe economice mai bune pentru Uniunea Europeană. Nu trebuie să uităm însă care sunt provocările pe care le aduc aceste reforme în termen de statistici oficiale. Politicile și deciziile noastre trebuie să fie credibile și eficiente și în acest scop Statisticile pe care se bazează trebuie să fie fiabile și credibile. Trebuie să fim siguri că datele colectate în statele membre sunt la rândul lor fiabile și bazate pe sisteme naționale și europene um, solide și uh, fiabile. Propunerea Comisiei uh, s-a bazat tocmai pe aceste considerații. Parlamentul European a sprijinit în mod consecvent uh, orientările Comisiei în ceea ce privește statisticile. Acest lucru a fost clar și prin uh, proiectul de raport al Comisiei Econ, care a fost adoptat aproape în unanimitate în decembrie anul trecut. Trebuie să admit că după numeroase negocieri, propunerile privind statisticile europene au pierdut, a, propunerea a pierdut câteva din obiectivele și din considerațiile sale. Astăzi, se concentrează mai mult pe construcția europeană și uh, interinstituțională, pe cadrul instituțional, cum este Eurostat. Însă este nevoie să clarificăm și să consolidăm rolul institutelor naționale de statistici și a sistemelor naționale. Trebuie să ne asigurăm că aceste organisme guvernamentale își protejează independența Uh, semnând uh, angajamente în acest sens. Datele trebuie să fie furnizate la nivel național, trebuie să fie aplicate standarde și garanții care să fie aceleași pentru toți actorii implicați în sistemul statisticilor europene. În plus, modificările aduse nu mențin un echilibru la nivel european aducându-se un dezechilibru între nivelul european și nivelul național în termen de autorități din domeniul statisticilor. Ca urmare, uh, Comisia are dificultăți în a accepta amendamentele actuale care au fost propuse, mai ales cele care privesc, privesc pe directorul general al Eurostat. Totuși, Comisia este gata să continue negocierile pentru a um, orienta uh, dezbaterile în direcția cea bună și mă bazez în acest sens pe sprijinul și pe obiectivele dumneavoastră ambițioase. Mulțumesc! Mulțumesc! Trece acum doamna Gal Pelci la rând. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Doresc să îl felicit pe raportor, în primul rând. În, Ungar, în Ungaria se spune că um, baza oricărei frumoase prietenii este socoteala corectă și aici vorbim despre socoteli um, unele state membre au manipulat statisticile și astfel au creat uh, turbulențe economice și financiare în perioada recentă. De aceea mi se pare deosebit de important să avem un sistem statistic credibil și care să reprezinte o bază pentru deciziile politice. Acest raport nu se referă doar la colectarea de date, ci se referă și la sistemul instituțional. Mi se pare deosebit de important ca numirea membrilor oficiilor naționale de statistică să se facă independent de voința Parlamentului sau a Guvernului. În Ungaria, șeful uh, Oficiului Național de Statistică are un mandat de șase ani, iar mandatul parlamentar este de doar patru ani. Sigur că nu se poate ca vreun sistem de supraveghere să depășească limitele legislației. Și nu este necesar și uh, nici corect să se exercite vreo influență politică. Este nevoie de echitate. De aceea, tocmai de aceea, mi se pare foarte util ca Parlamentul European sau membrii Comisiei Econ să aibă posibilitatea de a-l uh, întâlni într-o audiere, de a-l uh, examina pe cel desemnat ca președinte al Eurostat. E vorba aici de cifre de milioane de euro pe care trebuie să le putem controla. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorii doi vorbitori nu sunt în sală momentan, așadar voi trece la procedura Catch the Eye și dau cuvântul domnului Kelly. Kelly, Domnul Kelly. Uh, good to see you back in the chair, Mr. Carras. Uh, it's a cliché. Mă bucur că sunteți din nou președinte, domnule Uh, este cumva așa un stereotip când vorbim despre statistici, cum că ar fi minciuni, dar totuși este și o urmă de adevăr aici, pentru că deseori oamenii pot să folosească în mod așa selectiv statisticile pentru a-și uh, uh, cumva consolida propriile lor interese. Așa cum a spus și colega Peltz, statisticile trebuie să fie fiabile, bazate pe date reale. Asta este cel mai important. Cred că statisticile sunt foarte interesante, mai, dacă ne gândim la domeniul sporturilor, unde tacticile au fost uh, schimbate, pentru că de multe ori poți să spui că ai văzut un meci bun, dar te uiți după aia la statistici și îți dai seama că n-a fost așa de bun. Iar în politică avem nevoie tot așa, deci, de statistici cât se poate de fiabile. Mulțumesc! Domnul Liberațchi panie przewodniczący! co mnie uderzyło pewna rozbieżność wypowiedzi există anumite mm, opoziții în ceea ce a spus între ceea ce a spus raportorul și ceea ce a spus doamna Gal pelcz. Raportorul a vorbit despre rezervele comisiei uh, regate de numirea directorului uh, general al Eurostat. Doamnă Pelci, în uh, poziția dumneavoastră, vă simțiți mai apropiată de părerea Comisiei sau a raportorului? Din partea mea, eu sunt mai aproape de raportor. Doamna Tomașic? Podržavam prijedlog uredbe jer držim kako je ključno maknuti politiku iz statistike kako bismo vratili povjerenje. Projektul um, pe care l avem în față uh, își propune să restabilească încrederea cetățenilor în statisticile europene. Uh, statisticile sunt un element important pe care îl utilizăm în politicile de zi cu zi și unul din miniștrii din Croația a recunoscut în fața presei locale că guvernul a umflat anumite date statistice pentru a mm, face fața raportărilor. cei care manipulează statisticile, mm, îi manipulează pe cetățeni. O mai bună utilizare a statisticilor europene, o mai bună organizare a birourilor naționale, uh, o mai bună numire a directorilor acestor birouri va diminua uh, manipularea acestor statistici, un uh, lucru absolut nefast pentru democrație. Doamnelor și domnilor, am uh, tras foarte mult acum de regulamentul de procedură. Domnul Liberațchi nu poate uh, ridica cartonașul albastru, pentru că suntem la procedura CHDI, dar cu toate acestea, domnul Liberațchi a pus o întrebare doamnei Gal, Gal Pelci. Deși nu este corect conform procedurii, uh, pentru că ați fost numită personal, vă rog să răspundeți succint tisztelt képviselő úr valósznű félreértette amit. cred că colegul nu m a înțeles bine pentru că eu am spus un lucru care este și în raport și pe care l-a spus și domnul comisar de altfel. Am vorbit despre credibilitate și dumneavoastră ați vorbit despre numire aici. După părerea mea, conținutul statisticilor este mai important uh, decât să discutăm despre cât de multe femei sunt membre într-un uh, for. Calitatea muncii este prioritară. De aceea am spus că ar fi interesant ca noi să-l putem audia pe directorul potențial al Eurostat ca să vedem ce metodologie dorește să folosească, cum dorește să uh, colecteze datele și așa mai departe. E o propunere de cooperare și eu sper ca domnul comisar să mă fi înțeles bine. Mulțumesc foarte mult! Ultimul înscris la cuvânt este domnul Banchi. Szót tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Hiteles? Mulțumesc, domnule președinte! Dragi colegi, dragi colegi! Statistici credibile sunt foarte importante pentru uh, factorii decidenți din Europa, dar și pentru cetățeni. Situația negativă din ultimii ani a fost foarte clară și a fost, um, din păcate, vorba și despre falsificarea de date legate de bugetul unor state membre. Ferenc Curcea, uh, fostul premier maghiar, a uh, desfășurat uh, a spus la un moment dat un lucru interesant. Am încredere doar în statisticile pe care le-am falsificat chiar eu. Este important, deci, să avem la dispoziție cifre cât mai credibile. Este foarte important să se țină cont uh, și de toate celelalte elemente uh, din raport. Mulțumesc, domnule comisar. Vă rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte, onorabili membri. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru opiniile exprimate de-a lungul acestei dezbateri. Într-adevăr, această propunere ne preocupă de ceva vreme încoace, însă cumva pe drum uh, s-au cam pierdut obiectivele inițiale. Este important să știm că textul actual trebuie să fie în continuare îmbunătățit și asta a spus de fapt cu claritate și raportorul. Statele membre de asemenea sunt divizate și nici Consiliul nu poate să sprijine acest text. Se exprimă temeri cum că institutele um, naționale de statistică au un, uh, un alt nivel de profesionalism și uh, se pune problema coordonării sistemelor naționale. Vreau să spun că ceea ce dorim noi cu această propunere este ca să își regăsească ambiția inițială, așa cum propusese inițial Comisia. Ne-am dorit să ne apropiem de acest nivel de ambiție inițial. Doamna Galpelt a vorbit despre o potențială audiere a directorului Eurostat și noi suntem gata să sprijinim această inițiativă printr-un dialog structurat, însă mai sunt și multe alte aspecte și îngrijorări legate de independența institutelor statistice naționale, pentru că regulamentul trebuie să uh, pună foarte clar Uh, în uh, valoare, această independență și numai ea ne va permite o coordonare reală a Institutelor Naționale de Statistică. Este o chestiune de încredere, bineînțeles, și consider că obiectivele noastre până la urmă sunt unele și aceleași. Însă acum trebuie să mai uh, lucrăm în continuare pe acest dosar și să ajungem la un acord care să uh, ne asigure într-adevăr că avem statistice, statistici europene de calitate. Vreau să vă dau asigurări că aici la Comisie noi suntem gata să lucrăm cu Parlamentul și cu Consiliul pentru a ajunge la acest compromis final și cred cu tărie că Parlamentul European va face același lucru și că vom ajunge la o soluție optimă. Comisar, Mulțumesc, domnule comisar, doresc să-i dau din nou cuvântul domnului raportor monsieur le commissaire, vous... Domnule comisar, aveți dreptate când spuneți că lucrurile uh, nu avansează suficient de rapid și totuși obiectivele pe care le-ați subliniat nu sunt chiar așa de departe. A existat un uh, acord cu Consiliul, cu celălalt colegiuitor, încă de la 1 iulie, deci de aproape șase luni. Și rolul Comisiei este să faciliteze munca colegiuitorilor și nu înțeleg de ce lucrurile continuă să avanseze atât de lent. Mâine, sper, Parlamentul va transmite un mesaj puternic și sper că și Comisia va ține cont în propunerile sale de acest semnal, pentru că negocierile vor continua și sper că se vor încheia cât mai rapid. Vă mulțumesc! Vreau să mulțumesc raportorului. Acest uh, punct se încheie prin această intervenție. Votul va avea loc mâine la ora 12, iar acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. În Raportul doamnei Steinruck, programul pentru schimbări sociale și inovare socială. Doamna raportor, aveți cuvântul.